Buon pomeriggio. Bună ziua. Se prendiamo posto potremmo iniziare. Dacă sunteți amabili să luați loc, putem începe lucrările întâlnirii de astăzi. Pentru început, vă propun să adoptăm proiectul de ordine de zi cu o singură modificare, și anume amânarea prezentării studiului referitor la un sistem european de azil. Dacă nu există obiecții, considerăm ordinea de zi adoptată. Punctul 2. Comunicările președintelui. Nu există comunicări speciale pentru întâlnirea de astăzi, însă aș dori să vă informez că Conferința președinților grupurilor politice a însărcinat comisia noastră să organizeze o întâlnire extraordinară cu uh, doamna vicepreședinte Reding și cu doamna comisar Malmström și Andor pentru a discuta urmarea rezoluției Parlamentului European adoptată în plenară și referitoare la problema romilor, care a fost de altfel discutată și în cadrul sesiunii din Strasburg și am avut o întâlnire specială a coordonatorilor libe acolo. Prin urmare, vă rog să vă notați în agende că întâlnirea pe care tocmai am menționat-o va avea loc miercuri, 29 septembrie, începând cu ora 16. Stimați colegi, vă propun acum să aprobăm propunerea coordonatorilor de a numi următorii raportori. Mandat pentru cercetare europeană, domnul Melo. Propunere privind lucrătorii sezonieri, domnul Moraes. Transferi în, inter, interiorul eh, companiilor multinaționale, Iacolino, și strategia europeană antiterorism, doamna Sofia Intveld. Vă amintesc de asemenea că mâine, după masă și poi mâine dimineață, În cadrul raportului Angelili avem o audiere destul de bine consolidată cu privire la lupta împotriva abuzurilor sexuale la care sunt supuși copiii. Domnul Glees vrea să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Tocmai ați menționat întâlnirea coordonatorilor care a avut loc la Strasburg săptămâna trecută, marți, în prezența doamnei comisar Malmström și a doamnei Reding. Acolo s-a spus că trebuie pregătită o întâlnire ulterioară și aș vrea să ne spuneți dumneavoastră de ce înaintea întâlnirii de miercuri a trebuit să mai există o întâlnire cu coordonatorii, cea de la Strasburg. în mod normal, conform normelor parlamentare, coordonatorii nu se întâlnesc pentru așa ceva. Se întâlnesc pentru a găsi răspuns la probleme procedurale și pentru a aloca rapoarte diferitelor grupuri. Și din câte știu eu, la această întâlnire a coordonatorilor nu s-a discutat nici una dintre aceste chestiuni. A fost o întâlnire pur politică și nu înțeleg de ce n-a fost invitată toată lumea la această întâlnire, mai ales membrii neafiliați cărora li s-a refuzat accesul la această întâlnire. Din punctul meu de vedere este ceva de neacceptat. Beh, intanto la questione Problema romilor este una care este extrem de complexă și foarte dezbătută și a necesitat o alegere având în vedere componența grupurilor politice și s-a considerat că comisia noastră LIBE este cea care trebuie să se ocupe de acest subiect, lucru care se va și întâmpla, de altfel, cum am spus, miercurea viitoare la ora 4 după masa. În ceea ce privește motivele care au dus la neincluderea uh, dumneavoastră sau a grupurilor politice în această întâlnire, Mâine dimineață avem o întâlnire cu coordonatorii și vom vorbi despre asta. Propun acum să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul 3. Avem două proiecte de acord cu Georgia referitoare la uh, facilitarea vizelor în procedura de readmisie. Dau cuvântul raportorului doamnei Grisbe pentru a ne prezenta această situație și celorlalți membrii care doresc să intervină, precum și reprezentanților Consiliului și Comisiei. Doamna Grisbic, aveți cuvântul. Merci, monsieur le président, mes chers collègues. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Dacă sunteți de acord, vom face prezentarea comună a celor două puncte care se referă întâi la readmisia persoanelor aflate în situații de ședere ilegală și cea de-a doua, propunerea de acord pentru facilitarea eliberării vizelor. Cele două texte pe care trebuie să le adoptați și vă uh, sugerez să faceți acest lucru Deci, acordul care a fost adoptat săptămâna trecută în ceea ce privește uh, readmisia cu Pakistanul acolo, v-am spus că aveam probleme de conștiință, dar de data aceasta, pentru Georgia, pare absolut uh, logic pentru că parteneriatul de cooperare între UE și Georgia este foarte clar. Câteva cuvinte pentru a face o prezentare rapidă. Conflictul din Georgia în 2008 a dus la un Consiliu European extraordinar care a avut loc în septembrie 2008 și care a dus la întărirea cooperării și a relațiilor UE-Georgia, în special prin facilitarea eliberării de vize. În ceea ce privește simplificarea procedurii de eliberare a vizelor, Asupra acesteia am obținut în principiu un acord care va intra în vigoare doar după ce vom avea un acord de readmisie. În noiembrie 2008, Consiliul a renegociat acordul de readmisie între UE și Georgia și am avut, deci, un proiect de text care a fost trimis autorităților georgiene în februarie 2009. După aceea a început un prim ciclu de negocieri în acest nou cadru stabilit. În noiembrie 2008 s-a ajuns uh, la un text nou între cele două părți, deci vă reamintesc aici ceea ce este clar între ce, în cele două texte și anume că cele două părți doresc să fie parte a acordului acestui acord. Se prevăd anumite obligații în ceea ce privește readmisia, condițiile stabilite pe bază de reciprocitate absolută și prevederile se aplică atât resortisanților naționali cât și celor care provin din țările terțe. Obligația de readmisie a resortisanților naționali, include și uh, foștii resort, resortisanți care au renunțat între timp la naționalitatea lor și chiar dacă între timp n-au obținut naționalitatea unui alt stat. Deci, aceasta acoperă și readmisia persoanelor din aceeași familie, indiferent de naționalitatea lor. Se fixează, de asemenea, documentele necesare, informațiile admise, felul în care se pot dovedi, termenele, operațiunile de tranzit, de transfer și așa mai departe, toate condițiile în ceea ce privește readmisia. Toate procedurile administrative sunt detaliate și se înființează ca în toate acordurile de readmisie și uh, un comitet de readmisie mixt care va da deciziile finale. Săptămâna trecută, la ședințele de la Strasburg, s-a arătat că în ceea ce privește acordurile de readmisie, nu avem la ora actuală niciun fel de evaluare în ceea ce privește felul în care se aplică și în cadrul acestor două acorduri dorim cu toată puterea să avem astfel de evaluări a aplicării acordurilor de readmisie care sunt în vigoare la ora actuală. În cele două texte am arătat de asemenea că dorim să ajungem la un respect absolut a drepturilor omului în conformitate cu Convenția Europeană pentru Drepturile Omului și, bineînțeles, ținând cont de instrumentele internaționale care se referă la această dimensiune. Și ținând cont de dezbaterea importantă care a avut loc săptămâna trecută în legătură cu acordurile de readmisie, am avut un prim acord de readmisie în cadrul tratatului de la Lisabona, prin care ne luam responsabilitatea din punct de vedere juridic și politic față de celelalte acorduri anterioare, pentru că acum noi suntem colegiuitori, deci față de acordul de săptămâna trecută, de data aceasta, cele două texte se referă la o țară care a semnat Convenția de la Geneva și, de asemenea, Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Deci avem în felul acesta un anumit nivel de garanție superior față de cazul precedent câteva elemente referitoare la cel de-al doilea acord privind eliberarea vizelor. Pentru toți uh, solicitanții de vize se propune ca o decizie finală privind eliberarea vizelor să fie luată într-un termen scurt de 10 zile și ca acest termen să poată ajunge până la maxim 30 de zile atunci când e nevoie de o analiză complementară. Iar în cazuri de urgență, acest termen se poate scurta până la două zile sau chiar mai puțin. Iar uh, taxele care sunt aplicate pentru eliberarea vizelor sunt de 35 de euro, deci iată sunt uh, fixate câteva chestiuni administrative privind eliberarea vizelor. Toate aceste chestiuni administrative sunt foarte clare în cel de-al doilea text. Această facilitare a vizelor reprezintă o etapă importantă pe drumul spre integrarea europeană. Și acum, în încheiere, pentru a putea da după aceea cuvântul Comisiei și colegilor mei, pot să vă spun că acest acord intră în contextul mai general de cooperare cu vecinii din Est și din Sud, cu toate țările din Caucaz și confirmă dorința noastră de a întări relațiile cu țările care se află la limita frontierelor noastre pentru a întări siguranța, stabilitatea și a întări relațiile între Uniunea Europeană și Georgia astfel încât această relație să fie înscrisă într-un cadru juridic mai clar și de reciprocitate. Iată principalele elemente referitoare la aceste două acorduri. Vă mulțumesc, domnule președinte. Grație la colega. Îi mulțumim doamnei Grisbeck și acum domnul, doamna Valjean. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se rada zahvalila. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de, doamne, întâi de toate dați-mi voie să îi mulțumesc doamnei raportor pentru acest document excelent pe care l-a elaborat și pe care îl sprijin fără rezerve. Ce mi se pare un lucru relevant este că Uniunea Europeană își deschide porțile către statele terțe, în cazul de față către Georgia, țară care îndeplinește condițiile anul trecut am, uh, dat dovadă de aceeași deschidere pentru Serbia și Muntenegru și anul acesta am făcut același lucru pentru Albania și Bosnia-Herzegovina. Din punctul meu de vedere, acesta este un pas important care se ducă înspre eliminarea cerințelor de viză, lucru care va permite cetățenilor acestor state să se deplaseze mult mai ușor. Mă gândesc în special la studenții care sunt afectați mai mult decât alte categorii pentru că trebuie să plătească, trebuiau să plătească 60 de euro, acum 35 de euro pentru viza și pentru persoanele mai tineri, la fel și pentru jurnaliști, trebuie să aibă posibilitatea de a veni în Europa. La rândul nostru, acest lucru ne va permite să ne consolidăm cooperarea culturală cu Georgia. Acum aș vrea să vă spun câteva cuvinte în ceea ce privește facilitarea acordării vizelor. Cred că este important ca toate aceste lucruri să fie și puse efectiv în practică, fiindcă în trecut s-a văzut că în statele balcanice facilitarea acordării de vize a rămas la nivel teoretic, dar nu s-a regăsit concret în practică și, în consecință, cred că trebuie să fim foarte atenți să ne asigurăm că această facilitarea procesului de acordare vizelor devine concretă. Criteriile care au fost stabilite însă trebuie sigur respectate. Și de asemenea, un aspect important este că trebuie să se deruleze și o campanie de informare adecvată, astfel încât toți cetățenii să fie informați cu privire la acest proces. Nu trebuie să lăsăm loc la neînțelegeri. La urma urmei, nu e vorba de o eliminare a vizelor totală, dat fiind că mai există o serie de restricții care trebuie respectate. Deci nu este vorba de circulație liberă, 100%. Important este că în cel mai scurt termen, odată ce statele sunt pregătite, noi suntem dispuși să eliminăm toate obstacolele care există, care mai există. E vorba de o procedură tehnică într-o primă etapă și apoi toate celelalte elemente care au legătură cu aspectele uh, politice, lucru care trebuie clarificate aici. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că avem relații bune cu vecinii Uniunii Europene, fiindcă doar așa valorile europene vor putea să fie promovate și de tinerii din acele state. Încă o dată îi mulțumesc, domnule raportor, și vă rog să știți că vă puteți bucura de sprijinul meu. Domnul președinte, și acum cuvântul are domnul Lizec. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ponieważ... Mulțumesc, domnule președinte. Ținând cont de faptul că doamna Grisbeck, în acest raport excelent, și de asemenea colega dinaintea mea au prezentat deja toate argumentele importante care reies din acest raport, aș vrea să vă spun că pe 15 septembrie această chestiune s-a discutat la Comisia AFET. Și cele două avize pe care le-am redactat au fost adoptate fără nicio problemă și fără nici o modificare. Așa că susținem toate argumentele prezentate de colegile noastre și susținem încheierea celor două acorduri între UE și Georgia. Aș vrea să adaug aici, ca un argument în plus, că am um, am avut ocazia să mă duc de două ori în Georgia, odată cu Comisia AFET și de asemenea conducând delegația subcomisiei SEDE și cu toții, cu ocazia celor vizite, am avut impresia că Georgia a, a făcut progrese în ceea ce privește drepturile omului. Și aceasta indiferent de grupurile politice din care făceam parte, de naționalitatea noastră, am fost impresionați de progresele democratice făcute. În prima vizită era o vizită de observare a alegerilor și am observat că Georgia a aplicat toate principiile statului de drept în ceea ce privește alegerile. Existau foarte mulți observatori, alegerile s-au desfășurat fără niciun fel de tensiune și toate acestea sunt foarte importante pentru că în trecut au existat mai multe rezerve în ceea ce privește Georgia. Trebuie să subliniem și succesele importante ale Georgiei și ale președintelui său în lupta împotriva corupției. Această țară, în ciuda problemelor externe despre care nu vom discuta aici, a reușit să meargă pe drumul cel bun. Uniunea Europeană, prin semnarea acestor două acorduri, ar trebui să susțină eforturile făcute de Georgia. Iată de ce susțin aceste acorduri și în calitate de autor a celor două avize. Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Isabel Raes, reprezentanta Consiliului. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și pentru prezentarea acestui raport, care, într-adevăr, reflectă și poziția Consiliului referitoare la aceste două acorduri. Consiliul consideră că rezultatul negocierilor derulate de comisie sunt satisfăcătoare și dorește o intrare în vigoare rapidă a acestui text. Sperăm că procedura aceasta se va putea derula cât mai repede, dat fiind că Exact ca și dumneavoastră, suntem și noi de părere că stabilirea unei colaborări mai strânse între Uniunea Europeană și Georgia va duce la contacte mai bune la nivel personal și va ajuta și la lupta împotriva imigrației ilegale cu acest acord de readmisie. Am să dau, las să ia cuvântul acum reprezentantul Comisiei, care ne va prezenta conținutul acestui acord. Vreau doar să dau răspuns la o întrebare care s-a pus aici. Vreau să vă garantez că uh, nu toți studenții pot să circule fără viză, dar cei care participă la uh, călătorii sau excursii cu școala nu au nevoie de viză, lucru care este, cred eu, uh, un progres destul de important pentru aceste categorii, lucru care se regăsesc în acordul de viză. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Daphne Go, reprezentant al Comisiei. Merci, Monsieur le Président. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și doamnei raportor pentru raportul excelent. Ne bucurăm foarte mult să vedem că avem sprijinul Parlamentului pentru aceste două acorduri care au fost negociate într-o atmosferă deosebită, să zic așa, după evenimentele din august 2008. Comisia a făcut tot posibilul pentru a transpune în fapte mesajul Consiliului de atunci și, într-un spirit constructiv, a negociat rapid cele două acorduri. Rezultatul acestor două acorduri oglindește într-adevăr voința politică de a face progrese rapide pentru punerea în practică acestor, acestor două acorduri. Nu vă mai reamintesc care este contextul politic. doamnelor și domnii deputați deja s-au referit la asta. În ceea ce privește vizele, aș vrea să reacționez la ce a spus doamna Fayon mai ales. Acordurile de înlesnire, de facilitare țin cont nu doar de experiențele dobândite prin acordurile de facilitare încheiate și puse în practică cu Ucraina, Rusia și Moldova dar și cu țării din Barcani occidental. Deci nu se ține cont doar de asta, ci și de evoluția uh, adaptării codului de vize. Deci, pe lângă dispozițiile din acordul de facilitare, trebuie să se țină cont de noul context legat de punerea în practică a codului, articolul 48 mai exact, care prevede consolidarea Uh, cooperării Schengen la nivel local, care este fundalul să încercăm să armonizăm cât mai mult condițiile de eliberare a vizelor. Bineînțeles, pentru a înlesni și mai mult procedura de emitere de vize, Comisia intenționează ca și în cazul Balcanor Occidental să uh, stabilească niște linii directoare privind punerea în practică a acordului. Referitor acum la bunele practici din ultimii ani. Bineînțeles, am lansat și campanii de informare pentru a le permite cetățenilor georgieni să înțeleagă care sunt modalitățile de înlesnire a vizelor pe care le-am negociat. ceea ce privește abordarea globală, ceea ce privește facilitarea vizelor, deci avem aceeași abordare ca și în anii trecuți, deci negociem și încheiem astfel de acorduri în paralel cu încheierea și negocierea de acorduri de readmisie. Însă în cazul Georgiei am făcut oarecum am făcut uh, o distinție între cele două posibilități. Irlanda și Marea Britanie au obțin la acordurile de readmisie și astfel am uh, progresat în ceea ce privește acordul de vize. Deci cele două acorduri vor intra în vigoare concomitent. Ca să-i răspund, doamnei raportor, privind evaluările făcute asupra acordurilor de readmisie, vreau să vă spun că până la sfârșitul anului Comisia intenționează să prezinte o evaluare globală privind punerea în practică tuturor acordurilor de readmisie încheiate până acum. Colega Brons a chest... Mulțumesc. Domnul Brons dorește să intervină. Uh, thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce privește acordul de readmisie, de ce ar trebui necesar ca o țară, Georgia, să fie de acord ca proprii cetățeni să fie trimiși înapoi? Poate că vor avea ezitări să primească cetățenii din țări terțe care ajung pe teritoriul lui prin Georgia. E clar că acești oameni ar trebui trimiși mai degrabă în țara de origine și nu uh, în Georgia, pe unde au uh, trecut. În ceea ce privește acum facilitarea vizelor. Acest proces nu are nimic de a face cu uh, șederea permanentă a unui imigrant, însă odată ce o persoană are dreptul de a uh, rămâne pe teritoriul lui, nu există garanții pentru faptul că aceștia să-și caute și de lucru și să devină imigranți, practic, de facto. Sunt oameni care devin acum victimele potențiale ale exploatării. Iar aceste acorduri privind vizele cu o serie întreagă de țari nu fac decât să uh, uh, provoace efecte negative pentru țările membre. Are cuvântul acum doamna Grisbeck. Vă mulțumesc. În primul rând, le mulțumesc colegilor pentru sprijinul acordat pentru aceste două rapoarte. Mulțumesc de asemenea și Consiliului și Comisiei pentru lămuririle și precizările aduse și pentru faptul că au uh, confirmat uh, faptul că se va face acea evaluare, deoarece aceasta este foarte importantă pentru a putea într-adevăr să ne înscriem într-un proces uh, bine stabilit din punct de vedere juridic și care să corespundă și obiectivelor noastre aici la nivel comunitar care ne vor permite de asemenea să-l uh, liniștim și pe domnul Bronz în ceea ce vește comentariile pe care tocmai le-a făcut. Cu toții, deci, așteptăm această evaluare, nu doar în ceea ce privește aceste două acorduri cu Georgia, ci în general pentru a putea progresa în ceea ce privește dispozițiile generale. Nu cred că s-au mai pus și alte întrebări. În ceea ce vrește studenții, s-a răspuns la această întrebare. Deci, încă o dată, prin reciprocitate, dar și datorită faptului că avem două acorduri combinate, deci vize pe de o parte și readmisie, deci datorită acestui lucru arătăm cum lucrurile pot să funcționeze. Eu una aș fi preferat să începem mai degrabă cu asta și nu cu Pakistanul. Deoarece probabil că am tot repetat, dar din punct de vedere uh, simbolic și politic uh, am fi avut mult mai mult uh, impact, un impact mult mai mare. În rest, sunt la dispoziția colegilor, bineînțeles, dacă au comentarii sau sugestii. Vă mulțumesc! Bine, grație la relatrice. Vă mulțumesc, doamnă raportor. Câteva comunicări. Trebuie să fac câteva comunicări. Termenul pentru depunerea amendamentelor referitor la cele două dosare este 6 octombrie până la prânz, la ora 12 și trebuie să reamintesc faptul că în acest gen de procedură se admit doar amendamentele la rezoluția legislativă care au legătură cu aspectele procedurale. Votul în LIBE are loc pe 25-26 octombrie pentru a pregăti documentul pentru prima sesiune din noiembrie. Dorește să intervine domnul Keller. Aveți cuvântul. Doamna Keller. Doamna Keller, prego. Sorry, that was a bit... Uh, mă iertați. M-ați încurcat, spune domnul Keller. Îmi cer scuze și pentru faptul că am întârziat, s-a schimbat ordinea de zi și am ajuns doar acum. Am câteva întrebări în legătură cu acordul de readmisie cu Georgia și în legătură cu cel privind facilitarea vizelor. În ceea ce privește readmisia, Aș vrea să știu dacă dumneavoastră știți, Comisia, Consiliul știe câte persoane vor fi potențial afectate de acest acord. Se știe de asemenea din ce motiv au venit aceste persoane, deci dacă au ajuns să solicite azil, de exemplu, pe teritoriul UE și așa mai departe. Aș vrea de asemenea să știu dacă se știe de asemenea că anumite persoane ar putea fi trimise în Abhazia și Oseția de Sud prin, uh, în virtutea acestui, acestui acord, deoarece știți că în aceste două regiuni pedeapsa capitală e în continuare în vigoare. Deci e un element important de care ar trebui să ținem cont. De asemenea, Amnesty International, dar și Comitetul European pentru uh, Prevenirea Torturii, uh, deci au ajuns la concluzia că tratamentul uh, prizonierilor este încă foarte deficitar. Există mari probleme legate de violența împotriva femeilor, în Georgia de asemenea, impunitatea e o altă problemă, deci nu am trimit acești oameni într-o țară aflată într-o situație ideală. Deci nu știu dacă uh, reprezentanții comisiei ar avea de făcut vreo declarație în legătură cu acest lucru. Și acum, în ceea ce privește acordul legat de vize, să-mi găsesc întâi informațiile, voi reveni ulterior. Toate aceste lucruri pe care tocmai le-ați spus, doamnă Keller, pot să fie trecute într-o notă pe care să o trimiteți secretariatului pentru a primi răspunsul adecvat. Consider că acest moment de discuții a acoperit tot ce trebuia spus și trecem la punctul 5, care, punctul care urmează după punctul 5. E vorba de dosarul referitor la normele minime pentru procedurile aplicate în statele membre pentru recunoașterea și revocarea protecției internaționale. Dragi colegi, propunerea mea ar fi să dăm cuvântul colegului Ghilam să ne prezinte documentul de lucru referitor la un subiect care este unul dintre cele mai complexe din pachetul azil. Am avut mai multe întâlniri cu raportorii din umbră și reprezentanții comisiei și doamna raportor și subiectul acesta a fost discutat în detaliu. Acum doamna raportor va face o prezentare în care ne va spune care este și calendarul pentru viitoare activități și apreciem și faptul că și Comisia și Consiliul, care se pare că Consiliul că nu este aici, pot să contribuie și ei la această discuție. Are cuvântul doamna Ghilam. Vă mulțumesc, domnule președinte. Documentul de lucru trece în revistă principalele modificări pe care le aduce propunerea de reformare a directivei din 2005, directiva privind procedura. Un document de lucru lung, însă clar nu este exhaustiv. Vrem să evaluăm din punct de vedere politic modificările făcute în timpul reformării pentru a putea discuta în cadrul comisiei noastre și pregăti amendamentele eventuale. Deci, înainte să vă spun care sunt principalele trăsături, vă voi da câteva informații în legătură cu contextul. În ciuda unor măsuri de armonizare adoptate de 10 ani în domeniul azilului, Persistă divergențe importante de la un stat la altul în ceea ce privește primirea solicitanților de azil, calitatea procedurii de azil, dar și în ceea ce privește deciziile luate, mai ales. Și cifrele grăiesc de la sine. Două exemple. Procentul de decizii pozitive în statele membre în 2009 variază cu de la 60% la 1%. Iar această constatare se face atunci când solicitanții provin din aceeași țară. O a doua cifră, privind procedurile de azil. Termenul pentru a face recurs împotriva unei decizii negative în primă instanță poate fi de 30 de zile în unele țări, în timp ce în altele este de doar două zile. Și studii recent publicate, cum ar fi raportul Comisiei privind punerea în aplicare a directivei procedură și studiile Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale sau făcute de rețeaua Odiseus sau de ICNUR, deci arată că există disparități importante între procedurile de azil de la o țară la alta. Fie că e vorba de uh, prevederile privind uh, procedura accelerată, interviurile individuale, accesul la un recurs uh, și altele. Iar astfel de disparități nu sunt compatibile cu un regim comun de azil care dorește să ofere același grad de protecție pe tot teritoriul european. Se contrazice și uh, un fundament, o idee de bază din regulamentul de la Dublin, și anume că sistemele de azil din țările membre sunt comparabile. Miza e clară, doar o îmbunătățire și o armonizare a drepturilor procedurale ne vor permite să avem un sistem comun. Și o revizuire a directivei procedură pe care unii o consideră un catalog al celor mai proaste practici, e necesară, deoarece vrem să garantăm procedu- drepturi procedurale mai bune la nivel european. Propunerea Comisiei este astfel foarte ambițioasă și pornește de la o constatare clară. Textul precedent, cu abordare minimalistă, nu a asigurat un nivel de protecție adecvat. Procesul decizional, de asemenea, protecția victimelor au avut de suferit. Și, pe ansamblu, propunerea Comisiei Europene îmbunătățește sensibil nu doar accesul la procedură, dar și calitatea deciziilor. Și astfel se pot garanta niște proceduri eh, drepte și eficiente peste tot. Comisia vizează astfel să armonizeze eh, sistemele într-un nou cadru juridic, deoarece odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, noțiunea de norme minime din directiva actuală trebuie înlocuită de normele comune, fără să explic pe larg propunerea comisiei, vă reamintesc care este filozofia din spatele acestea. Se apără ideea conform căreia îmbunătățirea procedurilor în prima instanță e atât în interesul statelor membre cât și a solicitanților de azil. Niște decizii de calitate în prima instanță le vor permite autorităților competente să ia niște hotărâri solide și să îmbunătățească de asemenea uh, procesul de luare a deciziilor se vor putea identifica mai bine cazurile uh, abuzive sau care nu sunt uh, întemeiate. Deci nu voi intra în detalii, însă abordarea pe care aș vrea să o am și eu ține cont de acest obiectiv principal și anume de a limita posibilitățile de derogări de asemenea, se dorește o încadrare mai bună a anumitor noțiuni procedurale și, așa cum am spus și mai înainte, aceste derogări și limitările din textul actual au dus la niște sisteme naționale care nu sunt compatibile cu un regim comun de azil, au dus de asemenea și la garanții divergente din punct de vedere procedural de la o țară la alta. Dragi colegi, în direcția asta doresc să lucrez și ca și dumneavoastră, așa cum am făcut și în ultimele luni, voi uh, aștepta și sugestiile raportorilor din umbră, domnule președinte, așa cum uh, ați spus, am putut să ne întâlnim. Sunt niște raportori din umbră foarte activi, foarte hotărâți, deci și în continuare așteptăm de asemenea propunerea Comisiei, reacția Consiliului, deoarece pot apărea întrebări. E una de asemenea, am auzit anumite zvonuri privind o reformare a acestui text. Aș vrea să știu, de asemenea, cum avansează lucrurile la Consiliu. Și din câte știu eu, lucrurile sunt cam, sunt foarte complicate. Vă mulțumesc. A chiesto de intervine la signora... Doamna Flotră dorește să intervină. Merci. Ehm. Vă mulțumesc. Uh-huh. Așa cum a spus și doamna Silvie Ghiom, doamna raportor, ne-am întâlnit de mai multe ori pentru a lucra punct pe punct la diferitele articole din această propunere. Și trebuie să vă spun că sunt foarte mulțumită de documentul uh, de lucru prezentat astăzi. Poate că nu e exhaustiv într-adevăr, însă arată bine care sunt zonele de umbră, zonele de non-drept, găurile negre privind dreptul la azil și privind uh, disparitățile dintre țări. Și există anumite constante de la o țară la alta, cum ar fi zonele de la frontieră, cum ar fi soarta minorilor, cum ar fi de asemenea o utilizare ad hoc și detestabilă a garanțiilor pentru solicitanții de azil E vorba de noțiuni cum ar fi cerere inacceptabilă sau procedurile accelerate, care sunt foarte criticate. De mai multe ori, Comisarul pentru Drepturile Omului de la Consiliul Europei a deplâns utilizarea abuzivă a acestor proceduri accelerate. Acest document de lucru ne invită acum să încercăm să stabilim niște norme europene comune cu o regulă de bază și anume oricine, despre oricine ar fi vorba, această persoană trebuie să aibă acces la o procedură de cerere de protecție, o procedură fiabilă. Și asta presupune o serie de modificări, cum ar fi cele menite să garanteze sprijinul juridic uh, la toate nivelurile din procedură, accesul la limba respectivă, o la o limbă pe care o înțelegem, dreptul la recurs sistematic, un recurs suspensiv, deci să nu se riște, uh, să, să nu se pună în pericol principiul de non-refulmă. Știm că în momentul de față, în multe țări și în multe zone aceste drepturi nu sunt garantate, deoarece foarte multe autorități administrative își arogă dreptul de a lua decizii care la urma urmei pot avea urmări tragice pentru persoanele respective. Eu una sunt încântată de munca făcută, de faptul că am lucrat împreună. Salut propunerea doamnei raportor. O sprijin, îi sprijin intențiile care sunt atât de bine definite în acest document de lucru. Cred că e o piesă indispensabilă, absolut indispensabilă din sistemul comun de azil și de aceea e nevoie absolut, e de asemenea nevoie ca și Consiliul să se implice în această uh, reformare. Deci, fără implicarea Consiliului, nu am avea cum să vorbim despre un sistem comun de azil. Iar această reformare trebuie să fie inclusă în pachetul privind uh, reformările, pachet care va duce la crearea pachetului de azil european. Asta deoarece oriunde și pentru oricine trebuie să garantăm niște rezultate fiabile. Iar această directivă, această reformare nu ar trebui să aibă de suferit în urma unor aranjamente legate de împărțirea pachetului privind azilul. E o piesă absolut indispensabilă care face parte din pachetul de azil comun. Vă mulțumesc, doamna Monica Holmeier. Äh, mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, aș vrea în primul rând să mulțumesc colegii noastre, doamna Silvi Ghion, pentru că ne-a pus pe masă un document de lucru unde sunt subliniate principalele puncte importante. Acestea se referă la directiva Comisiei. Cu toții dorim, cred, să avem niște norme minime, iar solicitanții de azil ar trebui să aibă posibilitatea să dispună de un interpret pentru a fi înțeleși există și alte chestiuni incluse în acest document de lucru, de asemenea importante, referitoare la consilierea juridică, costuri. Referitor la toate acestea, Comisia a spus că, în special în Austria, Exista deja un sistem eficient de consiliere juridică. În Austria există de altfel două proiecte pilot în acest sens. Dar concluziile acestor proiecte pilot nu sunt suficiente. Există un sistem în Regatul Unit în ceea ce privește asistența și consilierea juridică, însă aici am face de altfel un pas înapoi, așa că situația nu este atât de pozitivă cum ar arăta Comisia. Eu sunt de acord, e vorba aici de un drept fundamental. Solicitanții de azil ar trebui să beneficieze de consiliere juridică, de asistență juridică pentru a ști care sunt drepturile lor. De aceea, din punctul meu de vedere, ar trebui să există o consiliere juridică gratuită. Însă știm că acest lucru este dificil pentru că costurile ar fi destul de mari, dar ar trebui să analizăm această posibilitate. Va trebui să vedem dacă ar trebui ca încă de la prezentarea în fața primei instanței să se ofere această asistență juridică gratuită. Pentru că e vorba aici de costuri, costuri destul de ridicate care sunt implicate. Am, de asemenea, niște întrebări în ceea ce privește directiva. abuzurile. Doamna Flotra a vorbit despre acest punct. Știm că o procedură rapidă ar fi soluția cea mai bună și pentru grupul nostru. Există posibilitatea de a abuza de dreptul la azil și trebuie să găsim soluții pentru a evita astfel de, astfel de cazuri. Vreau să salut aici faptul că se studiază dosarele solicitanților de azil, în special în ceea ce privește situația minorilor, complicațiile sanitare, problema copiilor, astfel încât aceștia să aibă uh, dreptul la un tratament demn. Cu toate acestea suntem cu toții de acord. Există aici și alte întrebări la care aș dori să am un răspuns. Atunci când e vorba de traficul de persoane și în special în cazul minorilor, se obligă familiile să uh, plătească bani pentru ca minorii să poată pleca. Știm cu toții că acești copii sunt afectați pentru tot restul vieții. Știm că acești copii trebuie să treacă prin niște condiții de transport infernale. Și atunci mă întreb cum putem evita astfel de abuzuri. Cum putem lupta împotriva acestei criminalități? Și cum putem împiedica acest trafic, în special traficul cu minori? Iar referitor la educație, indiferent de locul unde ne aflăm, e important ca educația să fie asigurată pentru copii. Chiar dacă acești copii se întorc la ei acasă, trebuie să li se asigure dreptul la educație, pentru că acesta este un instrument esențial. Propunerea făcută de comisie ne permite permite existența situațiilor de clandestinitate în continuare și acest lucru nu îl putem accepta. Există articole care ar putea fi utilizate, însă juriștii consideră că acestea nu sunt foarte clare. Dacă Comisia este într-adevăr împotriva acestei situații de clandestinitate, atunci autoritățile ar trebui să dispună de instrumentele necesare pentru a face față acestei situații. Deci, în termen general, cred că există anumite puncte care sunt uh, foarte criticabile, iar în ceea ce privește problemele de cooperare pentru solicitanții de azil, acestea nu sunt suficiente. Trebuie să se garanteze o soluție în țara de primire și trebuie să se ofere posibilitatea solicitantului să spună măcar care este numele lui, care este țara de origine și să coopereze pentru a explica măcar de ce solicită azilul în Uniunea Europeană, pentru că altfel nu se poate aplica o procedură în regim de urgență. Această situație este problematică pentru că, într-un fel, practic recompensăm acele persoane care nu aduc informații. Și să ne gândim la acest termen de șase luni și toate obstacolele care pot apărea într-un astfel de termen. Eu sunt surprinsă de acest, acest termen, de cele șase luni care au fost impuse, pentru că cred că până la urmă statele membre vor avea mai multe probleme să justifice de ce nu pot respecta termenul de șase luni și nu îl vor putea respecta. Ar putea apărea foarte multe obstacole care să intervină pe parcursul acestei proceduri. Oricum, trebuie să dezbatem în detaliu acest text. Sunt pentru o procedură accelerată, însă trebuie în același timp să facilităm autorităților această posibilitate și să obligăm solicitanții de azil să coopereze măcar până la un nivel minim. Iar când e vorba de situații traumatice, bineînțeles, e nevoie de asistență medicală și trebuie să îi ajutăm pe solicitanții de azil să-și exprime punctul de vedere. Acest lucru mi se pare corect și necesar, însă aceasta n-ar trebui să se transforme într-un obstacol în calea bunei desfășurări a procedurii. Deci, grupul nostru, PPE-ul, este pentru un spațiu de protecție și, de asemenea, cred că ar, avem nevoie de niște puncte de primire și un transport mai bun. Pentru că există mulți refugiați care pot intra în Uniunea Europeană doar prin anumite puncte, iar punctele de primire în Uniunea Europeană sunt foarte puține la număr și foarte limitate. Iar cei care se refugiază au nevoie de această posibilitate de a apela la Uniunea Europeană. Trebuie să le explicăm cum să ajungă până la noi în cazul în care sunt urmăriți sau hărțuiți, să spunem așa. Și există cazuri de persoane care ajung pe teritoriul nostru pentru că doresc un trai mai bun, un lucru care este ușor de înțeles, dar pe de altă parte noi putem primi pe toți. Aceștia ar trebui măcar să știe care sunt posibilitățile lor înainte de a cădea, cădea în mâna uh, traficanților. Pentru că aceste grupuri lasă aceste persoane în, în fără să, să le asigure viitorul după ce au, au, au plătit bani grei. Eu am participat la multe seminare organizate pe aceste teme și cu toate acestea văd că există în continuare multe obstacole care ar putea apărea în calea procedurii. Și aceasta va face ca respectarea termenului de șase luni să fie greu de făcut, în special ar trebui să vorbim aici despre cum să facem față situațiilor de abuz și cum să atenuăm aceste probleme. Mulțumesc! Mulțumesc, are acum cuvântul domnul Bronx. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să știu care este proporția solicitanților de azil care vin direct în UE din țările de origine din cauza uh, urmăririi și în ce proporție au ajuns în țări sigure. Există o parte care ar putea fi uh, solicitanți autentici, însă chiar și dintre aceștia, după ce au trecut în țări sigure, mulți dintre ei nu mai sunt autentici, ci sunt uh, imigranți economici sau ilegali. Iar dacă considerăm că aceștia sunt solicitanți de azil autentici, aceasta este o insultă față de cei care, într-adevăr, suferă de persecuții în țările de origine. Mulțumesc! La parola adesso la signora Weber. Mulțumesc, doamna Weber. Uh, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să vă spun că îmi cer scuze în numele colegii noastre, Nadia Hirsch, care este de shadow din partea grupului alde nu a putut să fie astăzi cu noi. în același timp însă aș vrea să vă spun care este poziția grupului alde în raport cu um, documentul uh, de lucru pe care îl discutăm astăzi și în raport cu întreg pachetul de uh, azil. vreau să i mulțumesc uh, doamnei guillaume pentru prezentarea făcută astăzi și pentru documentul de lucru. grupul alde este ferm convins că trebuie să avem uh, o poziție comună în ceea ce privește pachetul azil, chiar dacă unele din, uh, din elementele din pachet vor avea o perioadă de timp de adoptare diferită, dar cred că este firesc să avem o abordare asupra întregului pachet, chiar dacă știm că în Consiliu această abordare nu este agreată. Eu sper ca la nivelul Parlamentului dincolo de ideologiile diferite, să existe o, o masă critică de colegi parlamentari rezonabili care să vrea să facă acest uh, lucru. În același timp, în ceea ce privește uh, documentul de lucru prezentat astăzi de doamna Guillaume, uh, vreau să spun că îi, uh, îi mulțumesc pentru semnele de întrebare pe care le-a ridicat în legătură cu diferite teme cuprinse în uh, propunerea venită din partea uh, Comisiei. Uh, mi se pare firesc și ni se pare firesc ca standardele minimale, chiar dacă sunt minimale, să acopere multe domenii, inclusiv în ceea ce privește dreptul la o asistență judiciară gratuită, inclusiv în ceea ce privește accesul la o instanță de judecată, căile de atac și așa mai departe. Sunt multe lucruri care urmează să fie clarificate, fără doar și poate, inclusiv situația, situația minorilor neacompaniați, dar și termenii aceia, conceptele de terță țară sigură, țară de origine sigură, țară europeană terță sigură, pentru a fi, sigur că nu, pentru a fi și noi siguri la rândul nostru că nu vor exista uh, confuzii în aplicare cred că e deja inutil să mai subliniez și totuși o să o fac că în acest domeniu dacă noi parlamentul nu ne vom mișca foarte repede în așa fel încât să prezentăm consiliului ceva și să putem să pretindem consiliului să fie de acord cu propunerile noastre coerente deci dacă nu facem acest lucru și dacă nu vom avea la nivelul uniunii europene o abordare comună știm bine că statele membre vor face ceea ce vor și nu cred că este ceea ce noi cel puțin ca parlamentari putem să ne dorim. eu recunosc fără doar și poate existența unor interese diferite ale statelor membre pentru că nu toate sunt afectate în egală măsură asta este un adevăr dar în același timp cred că trebuie să înțelegem cu toții că este vorba de uh, semeni de ai noștri ființe umane care din uh, motive care țin de siguranța lor, de viața lor, vin în acest spațiu al Uniunii Europene și este firesc ca cererile lor să fie tratate în mod considerabil egal în uh, statele în care vor să aplice. Uh, de aceea sper sincer să putem să reușim uh, să avem un raport din partea raportarei doamnei Ghion cât mai repede posibil și să putem să uh, ne ținem promisiunea inițială sau, mă rog, dorința inițială ca până în 2012 să reușim să adoptăm. Vă mulțumesc! Bine, grație! Mulțumim! Domnul Busutil acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a îi ura la mulți ani colegului Augustin Diaz de Mera. Însă, până am reușit să iau cuvântul, se pare că a plecat. Sper să se întoarcă în sală. Sau se pare că este în sală? Nu. În orice caz, vreau să-i doresc cele bune de ziua lui. Vreau să-mi prezint și eu sprijinul pe mare, în mare cu cele spuse de colega Monica Holmeier. Eu vin dintr-o țară care se găsește într-o situație total diferită de cele din țara Monicăi, însă sunt de acord cu multe dintre chestiunile pe care le-a menționat. Pentru început vreau să spun că sunt și eu de acord că trebuie să avem o legislație clară cu privire la această chestiune, legislație care, în primul rând, trebuie să ne ofere o posibilitate eficientă de a-i putea selecta pe cei care um, merită protecție internațională și pe cei care nu o merită, fiindcă trebuie să facem aici o diferență și trebuie să diferențiem între aceste două categorii pentru a ajuta pe cei care se califică pentru această protecție internațională. Dacă nu facem acest lucru, vom uh, da naștere unei legi greoaie care va da naștere la abuzuri în detrimentul persoanelor care cu adevărat au nevoie de protecție. Dat fiindcă în acest fel cazurile reale se vor pierde în torentul de cazuri abuzive. Împărtășesc și eu preocupările Monicăi în ceea ce privește asistența juridică gratuită, de exemplu, dar și cu privire la uh, îngreunarea procedurilor la frontieră care se va întâmpla pe baza acestei propuneri. Și în încheiere, vreau să mai adaug ceva. E foarte bine că noi toți vrem să avem o abordare ortodoxă față de acest subiect, să creștem standardele, să introducem și mai multe drepturi. E foarte bine și e și normal să oferim mai multe drepturi. Cine s-ar opune la așa ceva? Însă trebuie să fim foarte atenți să nu pierdem legătura cu realitatea, cu lucrurile, așa cum se întâmplă ele la fața locului. Există multe state membre în Uniunea Europeană și eu vin dintr-o astfel de țară și colegul Lambrinidis vine din o altă țară, din Grecia, și există multe alte state care se confruntă cu mari probleme create de legislația existentă în prezent. Ce să mai spunem de o nouă legislație care ar ridica și mai mult miza. De aceea cred că prima noastră preocupare ar fi să ajutăm aceste state membre să se conformeze la standardele existente în prezent. Deja e foarte greu pentru ele. Le-am lăsat de izbeliște în mare parte în ceea ce privește acest subiect și uh, pe când reușesc să se apropie, îndepărtăm și mai mult uh, obiectivul. Și asta le va îngreuna foarte mult viața. De aceea vreau să vă rog, dragi colegi, să fim foarte atenți și să evităm pierderea legăturii cu realitatea care există în statele membre. Da, avem nevoie de legi, avem nevoie de standarde bune, ferme și ridicate, fiindcă, așa cum ne-a spus Renate Weber pe bună dreptate, trebuie să nu uităm că avem de-a face cu oameni, dar trebuie să avem și o raportare realistă. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea, aș, am vrut și eu să-l felicit pe Diaz Mera, numele nostru al tuturor, uh, care iată ni s-a alăturat. Uh, împliniți 80 de ani, dar uh, arătați foarte bine. Dau cuvântul acum domnului Van der Stop. Mulțumesc, domnule președinte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 Vreau să mulțumesc doamnei Ghiom și uh, doamna Ghiom la rândul său a mulțumit raportorilor din umbră pentru consultare. Nu știu exact la ce s-a referit însă, fiindcă n-am fost uh, invitați prea des și nu știu cum le putem explica noi alegătorilor de ce nu avem niciun cuvânt de spus în acest domeniu. Dacă vom fi invitați pe viitor să discutăm, noi vom fi foarte deschiși. Noi suntem împotriva unui sistem european uh, general de azil și o să explic de ce? Comisia vorbește despre subsidiaritate, dar subiectul nu este abordat într-un mod prea concludent. Am o întrebare referitoare la intervenția Comisiei. Această organizație, spune, va asigura o mai mare consecvență între sistemele europene de azil și va duce la o eficientizare a procedurilor și va permite uh, evitarea sau eliminarea abuzurilor. Ce înseamnă o mai bună decizie sau decizii mai bune pentru cei care solicită azilul sau pentru statele membre care uh, sunt uh, sub o avalanșă de astfel de solicitări? În al doilea rând, în ceea ce privește eficientizarea și împiedicarea abuzurilor. Nu mi-e prea clar cum se va întâmpla acest lucru. Textul spune că statele membre pot adopta măsuri pozitive, dar întrebarea mea este pozitive pentru cine? Și, de asemenea, se menționează cazul unui solicitant de azil care intră într-un stat și uh, care spune minciuni, dar se face acolo o diferențiere între minciuni spuse cu bună sau cu rea credință. Cum se poate face această diferențiere în practică? Cum poate demonstra cineva că o minciună este făcută cu rea credință? Dacă e o minciună, e o minciună. Aș vrea să mi se explice acest lucru. De asemenea, am o întrebare referitoare la admisibilitate. În primul rând, cred că trebuie să înțelegem că aceste cazuri ajung la judecătorii locali. Și nu văd cum pot funcționa lucrurile în practică, ce instrucțiuni pot exista acolo. În al doilea rând, terminologia se modifică, lucru care este, după părerea mea, tipic pentru ce se întâmplă în acest domeniu în loc să spunem solicitanți de azil, spunem solicitanți de protecție internațională. Și cred că aceste lucruri denaturează puțin realitatea. Mulțumesc, spune domnul președinte, acum doamna Sipel. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să ne întoarcem puțin la câteva dintre aspectele cheie ale subiectului pe care îl discutăm aici. Cred că este absolut esențial să existe niște standarde comune care să garanteze o procedură comună în Uniunea Europeană. Evident, lucrurile diferă mult de la un stat la altul, dar asta nu înseamnă că nu putem avea standarde comune. Ba, din potrivă, este un argument pentru a ne asigura că avem solidaritate între statele membre care trebuie să uh, depășească limitele centrelor stabilite. În ceea ce privește această perioadă de șase luni, sigur că lucrurile depind de existența cooperării din partea persoanelor în cauza solicitanților de azil, dar timpul de prelucrare a unei solicitări depinde și de resursele umane, de exemplu, care există pentru a prelucra aceste documente și de calitatea sau pregătirea acestor resurse umane care au de face cu procedura și de capacitatea lor de a înțelege cazurile individuale ale solicitanților de azil. În ceea ce privește standardele comune, nu ar trebui să ne axăm în primul rând pe aspecte financiare. Noi în Uniunea Europeană întotdeauna ne grăbim să discutăm despre drepturile omului și protecția internațională și nu cred că ar trebui să ne spălăm pe mâini așa de repede de obligația de a respecta aceste drepturi de care vorbim. Trebuie să ne asigurăm că oferim protecție celor care au dreptul la această protecție și că, în cazuri individuale, oferim și explicațiile necesare pot exista motive pentru care oamenii aleg să fugă și trebuie să fie examinate. Cum am mai spus, și la alte întâlniri. Această chestiune a țărilor sigure de tranzit. Cred că e un subiect pe care trebuie să-l discutăm în detaliu aici, în comisia noastră. Am impresia uneori că dacă vom continua cu sistemul actual, putem considera orice țară din lume a fi o țară terță sigură și o să ajungem să ignorăm complet faptul că situația poate să difere foarte mult de la un solicitant la altul și ce poate fi sigur pentru unul nu e sigur pentru altul. Cred deci că trebuie să discutăm în detaliu aici. Ce e important este că Uniunea Europeană trebuie să reprezinte un model de respect al drepturilor omului și nu trebuie să, să fie abătută de la aspecte atât de importante. Doamna Romero Lopez. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că în această directivă este vorba de procedură și așadar de normele minime pentru ca statele membre să simplifice aceste proceduri. Bineînțeles, sunt convinsă că aici la Parlamentul European toate grupurile politice sunt de acord cu un lucru și anume abuzurile uh, ne împiedică să asigurăm un tratament uh, adecvat pentru cei care într-adevăr sunt solicitați de azil și de protecție internațională. Însă nu avem cum să folosim această directivă pentru a vorbi de chestiuni care nu au nimic de a face cu tema despre care e vorba aici. Deci nu putem vorbi despre abuzurile legate de cei de traficanții de persoane, deoarece cei care solicită azil sau protecție internațională, dacă acea persoană este și victima traficului de ființe umane, e bine, persoana respectivă e victimă de două ori. Și nu putem să ne gândim că deoarece a fost victima traficului de persoane, deci din acest motiv nu merită să îi se acorde azilul, dacă în același timp persoana respectivă a trecut printr-o situație tragică în țara sa de origine. Deci nu avem cum să amestecăm aceste două chestiuni. Nu au nimic de a face. Și lucrurile se complică și mai mult dacă persoana respectivă e minoră. Deci cel care solicită azil și protecție internațională, dacă într-adevăr merită acea protecție, indiferent de faptul dacă că a constituit obiectul uh, unui grup de traficanți. Deci aici e vorba de procedurile din statele membre, nu e vorba de alte chestiuni despre care vom vorbi ulterior. Dacă se spune că acesta este un alibi pentru a apăra o poziție care într-adevăr nu este suficient de clară, deci cum hotărăști dacă în cadrul unei proceduri s-a comis un abuz sau nu? Deci, după părerea mea, un astfel de argument nu stă în picioare. Deoarece nu avem cum să amestecăm procedura și situațiile din diferitele, statele, din diferitele state membre pentru a simplifica procedurile legate de traficul de persoane. Deci, sunt două teme complet diferite. Deci atunci când vorbim de traficul de persoane, vorbim de altceva, care nu are nimic de a face. Deci, în circunstanțele respective, e vorba de victime duble. Doamna Latford are cuvântul acum. Vă mulțumesc. Îi mulțumesc și doamnei Guillaume pentru acest document de lucru atât de util. Guvernul britanic a informat recent Comisia Europeană că a suspendat temporar returnările către Grecia în conform regulamentului de la Dublin, deoarece în jur de 1300 de solicitanți uh, sunt anchetați de tribunalele britanice în momentul de față. Și în anumite cazuri procesul poate dura 2 ani deci nu știu detaliile legate de toate aceste cazuri, însă sunt persoane care refuză să fie trimise în Grecia. Deci Marea Britanie a hotărât ca în mod excepțional să se ocupe de aceste solicitări, în loc să folosească deci instrumentul de la Dublin și să-i trimită în Grecia pentru a solicita azil. Și asta mă face să mă gândesc, printre altele, la următorul lucru. Eu întotdeauna am sprijinit ideea de a avea niște standarde cât mai înalte pentru a respecta dreptul internațional, pentru a evalua în mod scrupulos toate cererile, pentru a ne asigura că ni, nicio persoană care merită refugiu, uh, merită azilul, deci uh, să nu fie lăsată deoparte. Însă, în același timp, trebuie să avem niște proceduri eficiente, rentabile. Deci eu întotdeauna am avut aceste două obiective, însă să nu uităm de asemenea că avem nevoie de sprijinul opiniei publice pentru sistemul de azil. Și aceste trei obiective sunt supuse la presiuni constante. Într-adevăr, procedurile trebuie să fie eficiente, rentabile, trebuie să avem niște standarde cât mai înalte. Deoarece dacă căm prea mult sistemul, e clar că vom avea după aceea probleme. Să nu uităm de asemenea cât de importante sunt și căile de atac. Da, într-adevăr e important să oferi o asistență bună solicitanților, să ai niște interviuri așa cum trebuie. Însă această calitate a sistemului creează, bineînțeles, și întârzieri. Însă, dacă decizia inițială a fost bine pregătită, în cazul în care se face recurs, poate fi apărată mult mai bine, deoarece lucrurile s-au făcut așa cum trebuia. Deci eu nu încerc să justific această decizie luată de guvernul britanic, însă poate că ne sugerează un lucru și anume că nu ar trebui să pierdem contactul cu realitatea. Una e să fii ambițios în ceea ce privește armonizarea și alta e să vezi care este situația actuală legată de implementarea uh, primului uh, pachet de directive europene. Și e clar că există foarte multe probleme legate de implementare. Deci poate că nu ar trebui să fim atât de ambițioși. Deci când vrei să faci lucrurile din ce în ce mai bine, poate că strici ceea ce era deja bun. Deci fiecare stat membru ar trebui să aibă un sistem decent uh, de azil și din păcate în momentul de față lucrurile nu stau altfel. Așa, nu arăt cu degetul pe nimeni, știu că anumite țări sunt supuse la mai multe presiuni, să știm cu toții că anumite lucruri practice trebuie făcute. Avem noul birou pentru azil, e nevoie de mai multă cooperare. Într-adevăr, a început să coopereze mai mult în ceea ce privește trainingul, de asemenea, există eforturi comune. Deci avem nevoie și de eforturi practice, nu doar de măsuri legislative. Deci, după cum spuneam, eu sprijin în continuare ideea de a avea niște standarde ridicate și niște proceduri eficiente și rentabile. Însă, să nu ne lăsăm practic amăgiți de această aluzie, iluzie de a avea într-adevăr un sistem comun de azil până în 2012. Haideți să ne facem temele întâi așa cum trebuie, acolo unde trebuie și să nu creăm așteptări lipsite de realism. Da, vreau standarde ridicate, vreau un sistem excelent de azil, însă nu cred că așa ceva are cum se întâmple în următorii doi ani. Foarte bine. Doamna Olmaier are cuvântul acum. Ich wollte nur ganz kurz, nachdem die Kollegin mich angesprochen hat, was die Frage... Mulțumesc. Aș vrea să reacționez față de ceea ce s-a spus în legătură cu traficul cu ființe umane. În Germania am avut multe experiențe în acest sens și, din păcate, am devenit chiar experți. Experți în domeniul procedurilor și a, a recursului abuziv la tot felul de obstacole. Abuzuri care au avut de-a face cu utilizarea obstacolelor, deci că un grup beneficiază de o anumită protecție, și în felul acesta traficanții au tendința de a se adresa acelor grupuri și aceste grupuri sunt din ce în ce mai numeroase în statele membre. Deci uh, trebuie să fim foarte atenți, să fim foarte prudenți și să avem niște mecanisme foarte precise astfel încât să nu expunem o anumită categorie de persoane la riscuri și mai mari decât cele pe care tocmai încercăm să le evităm. Ce vreau să spun? Că avem nevoie de o abordare nuanțată, pe de o parte, și pe de altă parte de o abordare realistă. Pentru că experiența ne-a arătat foarte clar că la ora actuală situația nu este prea bună. Și revenim la considerații de natură financiară. Spunem că acestea nu trebuie să fie foarte importante. Nu, doamnă Latford, spun că trebuie să fim realiști, adevărat. să știm care sunt mijloacele de care dispunem și să nu ne găsim în fața un adevărat val de persoane care vin la noi din motive diferite, pentru că atunci ar fi foarte dificil să știm care sunt cei care într-adevăr sunt persecutați și cei care nu pentru că altfel am fi înnecați de această cantitate. Deci trebuie să îmbunătățim calitatea sistemului, un sistem realist care să accelereze procedurile și să evite pe cât posibil abuzurile, astfel încât victimele să beneficieze de un ajutor realist și să aibă o adevărată perspectivă a realității, să nu-și imagineze că la noi este paradisul. Și în ceea ce privește clandestinitatea, adevărul e că nu înțeleg prea bine despre ce este vorba aici, din punctul meu de vedere. Într-o țară în care avem niște norme minime acceptabile, dacă există niște norme de protecție minime, atunci n-ar trebui să existe această clandestinitate, pentru că se garantează niște norme minime, deci nu-i niciun motiv să, să intri în clandestinitatele pe care le avem uh, în Germania ne arată acest lucru. Nu avem astfel de, de probleme din cauza faptului că dosarele nu au fost tratate destul de rapid, de exemplu. Încercăm să avem persoane respo- resp- responsabile cu azilul care sunt detașate astfel încât să se organizeze mai bine, să aibă personalul de care au nevoie la dispoziție, să aibă competență la fața locului. Deci, e adevărat că anumite, situa- anumite țări, printre care Grecia, se află într-o situație foarte delicată și tocmai pentru ele trebuie să acordăm un ajutor cât mai rapid și cât mai eficient pentru aceste dosare de azil. Și în legătură cu această poveste a, a uh, cetății europene, a fortăreței europene, eu nu vreau să recurg la această idee. Eu vreau să spun un singur lucru, că dacă dorim să ajutăm persoanele care sunt persecutate, atunci trebuie să ne asigurăm că suntem în stare să le ajutăm. N-ar trebui să deschidem ușile pur și simplu, astfel încât să fim inundați și să nu mai fim în stare să facem față nici uh, celei mai mici cereri care este făcută mm, cu bună credință. Domnul Lambrinidis a cerut cuvântul și după aceea voi da cuvântul reprezentantului Consiliului, pentru că oricum suntem în întârziere. Mulțumesc! Cred că toate aceste chestiuni ar trebui tratate ca un pachet și ținând cont de acest lucru, e important ca Parlamentul și, din păcate, Parlamentul trebuie să facă acest lucru, pentru că Comisia și Consiliul nu fac acest lucru, deci Parlamentul trebuie să arate importanța existenței mecanismului de solidaritate permanent pentru statele membre care sunt cele care primesc cel mai mare număr de cereri de azil. De obicei se presupune că Convenția de la Dublin se aplică oricum și și se presupune că țara unde ajung refugiații este țara care trebuie să acorde sau nu azilul. Și, în principiu, acest lucru ar fi în regulă dacă în sistem am avea și nu avem astăzi așa ceva, un mecanism de solidaritate, un mecanism de returnare la care să participe toate statele membre. Dacă nu facem acest lucru, atunci, din punctul meu de vedere, nu vom putea rezolva această problemă și vom avea mii de solicitanți de azil care sunt tratați într-un fel în care nicio țară, cel puțin, n-ar trebui să dorească să trateze o persoană. Iar noi, Parlamentul, putem face, așa cum am făcut și în trecut, putem trece la o inițiativă prin care să arătăm importanța acestui mecanism de solidaritate. Vă mulțumesc! Bine, abbiamo iniziato la questo... Când am început să discutăm acest punct, nu aveam alături de noi reprezentantul Consiliului, dar iată că acum doamna Stein ni s-a alăturat și am să-i dau cuvântul pentru a ne prezenta foarte clar și concret care este situația acestui dosar. Dank u wel, meneer de voorzitter. En dank u om ons hier uh, te aanhoren. Uh, ik had eigenlijk... Mulțumesc. Mulțumesc tuturor persoanelor prezente aici la dezbatere. Nu vroiam să vorbesc la acest moment despre puncte concrete. Doream să vă dau o imagine globală de starea lucrărilor la Consiliul la ora actuală, să vă spunem unde ne aflăm și să avem un cadru general. Însă dacă doriți să revenim la acest dosar în mod concret, atunci o pot face. Aș vrea în primul rând să-i mulțumesc doamnei Guillaume, să o felicit pentru munca realizată la acest dosar și, într-adevăr, este un dosar foarte complex. Acest lucru l-am constatat deja la Consiliu. La nivel tehnic, sub președinția spaniolă s-a vorbit foarte mult de uh, chestiunile importante și au rămas în continuare foarte multe probleme foarte complexe, nerezolvate, iar documentul de lucru al doamnei Guillaume ne arată foarte bine acest lucru. Din punctul de vedere al președinției belgiene, Putem să spunem că am dorit să lucrăm în grupurile de lucru tehnice. În septembrie a avut loc o conferință ministerială pe tema azilului, membrii ai comisiei dumneavoastră au participat și era vorba acolo tocmai de prezentarea unei abordări de jos în sus. Deci era vorba de chestiuni de natură practică în diverse state membre și de asemenea chestiuni importante pentru fiecare stat membru, iar Comisia a putut uh, reacționa la fiecare dintre punctele prezentate. Noi dorim să facem progrese în acest dosar și suntem absolut conștienți că va trebui să continuăm lucrările și va trebui să lucrăm mână-mână cu Parlamentul European. Aceasta e un lucru clar pentru noi Dosarul este foarte complex și sensibil și din punct de vedere politic, așa că vă dați seama cât de greu este să-l tratăm la Consiliu. Dar vă garantăm că vom face toate eforturile pentru a ajunge la un rezultat în timpul cât mai scurt cu putință. Din partea Comisiei, doamna Muriel Guin. Madame Muriel Guin, oui, bonjour. Uh, juste pour... Uh... Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc din partea Comisiei, doamnei Guillaume, raportor pe această temă, care a prezentat chestiunile principale care au fost dezbătute la Consiliu și care a identificat foarte bine ideea de bază a propunerii Comisiei, și anume acel front-loading, întărirea calității examinării în prima instanță și aceasta în interesul administrațiilor din statele membre și a solicitanților de azil, pentru a putea ajunge la niște decizii puternice care să nu mai fie vulnerabile și criticabile. Aș vrea să vă reamintesc foarte rapid că aceste propuneri nu le-am făcut doar pentru a face uh, un pas înainte din punct de vedere calitativ pentru a ajunge la noi norme, ci mai degrabă pentru a clarifica mai bine normele din prima generație, pentru că am remarcat că era nevoie de îndrumări în acest sens și pentru a răspunde doamnei Ladford în special. Cred că este important să reamintim acest lucru, pentru că aceasta ne permite să implementăm mai bine un sistem de azil care să fie eficient. Doamna Guillaume a reamintit calendarul pe care ne l-am propus pe viitor, iar dezbaterea de astăzi a arătat că dacă nu dorim să lăsăm deoparte acest dosar, e nevoie ca Parlamentul să-și exprime punctul de vedere foarte rapid, așa cum a spus și doamna Malmström la conferința ministerială din urmă cu câteva zile la Bruxelles. Acesta este un element cheie pentru urmarea pe viitor, și anume rezoluția Parlamentului la acest dosar. Vă mulțumesc! Dăm din nou cuvântul doamnei raportor Guillaume atunci. Foarte scurt, dragi colegi, cu privire la câteva aspecte. În primul rând, să răspund reprezentanților grupului reformiștilor. Vreau să vă spun că v-am invitat reprezentantul, dar nu ați participat. De asemenea, vreau să vă spun că discuția de astăzi mi s-a părut foarte interesantă, fiindcă demonstrează foarte clar, atunci când discutăm despre acest pachet azil, cât de Importantă este directiva privind primirea și privind procedurile, importante pentru activitățile referitoare la celelalte directive. Și încă o dată am vrut să subliniez acest lucru am, auzit, am auzit mai mulți uh, colegi referindu-se la legătura cu realitatea. Înțeleg acest lucru și uh, totuși nu avem foarte mult timp la dispoziție și trebuie să ne axăm pe ce dorim de la aceste directive și să nu așteptăm ce nu pot să facă. Am încercat să reflect niște aspecte care să răspundă colegilor mei sau să le răspundă la întrebări. Ce vreau să vă spun este că sunt uh, conștientă de dificultatea pe care acest text o ridică în cadrul Consiliului și sper că discuțiile dintre Parlament și Consiliu vor fi eficiente, chiar dacă știu că vor fi foarte intense. Foarte puțin s-a menționat chestiunea costurilor. Costurile bugetare pentru o politică armonizată, o politică comună, și există state membre pentru care aceste costuri deocamdată par de nedepășit. Sigur, vom reveni la acest subiect pe măsură ce lucrăm la acest dosar, însă Așa cum uh, am făcut și cu raportorii din umbră, vreau să spun că deocamdată e o procedură prost utilizată, procedurile sunt prost utilizate și de aceea uh, costurile sunt atât de mari după prima etapă. Deci nu neapărat armonizarea normelor duce la creșterea costurilor. Sunt de acord cu cele spuse de o serie dintre uh, colegi cu privire la nevoia de a lucra într-un ritm corect în ceea ce privește prezentarea raportului și sper cu ajutorul colegilor să fac acest lucru cât mai repede posibil. Uh, chiar dacă vor exista probleme, știu că poziția Parlamentului referitor la această directivă și aceste modificări trebuie să fie una foarte fermă. Mai dorește să intervină cineva? Discuția, din punctul meu de vedere, a fost destul de extinsă și de detaliată pe acest proiect uh, care este suficient de greu de definit și sperăm ca într-un interval destul de scurt să putem defini un program de acțiune care să asigure continuarea activităților și să permită îndeplinirea obiectivelor. Trec acum la următorul punct de pe ordinea de zi, care este punctul 6, în care discutăm despre abordarea globală a datelor din registrul cu numele pasagerilor către țări terțe. În 21 septembrie, Comisia a adoptat o, o comunicare cu privire la abordarea globală privind transferul datelor personale, răspunzând astfel rezoluției Parlamentului European din mai anul acesta. Aș dori să invit reprezentantul Comisiei să ne prezinte textul și propun ca dezbaterea, mai ales în ceea ce privește partea uh, confidențială a mandatelor de negociere cu Australia, Canalia și Statele Unite, să poată avea loc așa cum se întâmplă în mod normal cu ușile închise. Prin urmare, dau cuvântul pentru o parte introductivă domnului Pribe. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați menționat, săptămâna trecută Comisia a adoptat un pachet de propuneri cu privire la registrul cu numele pasagerilor, care constă într-o comunitate.